very happy to see a lot of guests. I hope you all... Bună ziua! Văd că avem mulți oaspeți. Sper că toată lumea va reuși să găsească un loc în sală. Știu că este destul de frustrant când trebuie să stați în picioare în spate și vedeți că sunt locuri multe goale în față. Din păcate, acestea sunt regulile jocului, nu avem încotro. Dacă după un anumit timp vedeți locuri în spate unde scrie Consiliul Comisiei sau Serviciul Juridic, uh, n-aș ține cont de ele sau tot cazul eu n-am să mă supăr dacă Luați cartonașul și vă așezați, dar uh, bineînțeles că asta nu trebuie să figureze la procesul verbal. Ok, thank you very much for being... Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezență. Eu sunt Judith Sargentini, sunt deputat uh, din partea Partidului Verzilor uh, și fac parte din grupul Verzilor în Parlamentul European. Vreau să vorbesc, să vă dau câteva detalii practice, uh, vor uh, exista mm, discursuri în diferite limbi, deci pentru cei dintre dumneavoastră care nu au loc în sală, să știți că există o altă sală unde puteți să ascultați uh, audierea, respectiv ASP 3G3, deci puteți să mergeți acolo și să ascultați în căști ce se întâmplă aici. E adevărat însă că e mai interesant să fii prezent la fața locului și să poți să și pui întrebări. Dați-mi voi să intru deja în miezul problemei și să fac introducerea. Avem două grupuri de oratori și o prezentare din partea domnului comisar de Hucht în ce privește inițiativa dumnealui cu privire la mineralele extrase din zone de conflict. Dați-mi voie să vă explic de ce această audiere este crucială și de ce am dorit să organizăm. Transparența în ce privește comerțul cu materii prime și transparența uh, în afaceri a, au avut uh, de câștigat. A fost un fast 2013 pentru că au fost adoptate mai multe acte astfel încât comerțul cu minerale, cu lemn și cu petrol să fie acum mult mai transparent. Acum tocmai discutăm despre raportarea nefinanciară în Parlament Domnul comisar de Hucht uh, se ocupă de această inițiativă în ce privește mineralele am, uh, și minereurile. Am, avem uh, această inițiativă FLEGT în ce privește um, comerțul cu lemn și produse din lemn. Există apoi, bineînțeles, inițiativa în ce privește uh, Uh, lupta împotriva corupției, mai ales în zonele de conflict din Africa. Și nu uit nici procesul de la Kimberley uh, care reglementează comerțul cu diamantele uh, extrase din zona de conflict. Și în plus există um, certificatele pentru diamantele care pot să fie vândute în Europeană interzicerea importurilor atunci când nu se cunoaște originea uh, materiilor prime și ne întrebăm cum putem să promovăm uh, exploatarea sustenabilă a resurselor pe teren. Și eu sunt ferm convinsă de faptul că legislația are un impact asupra obiceiilor, asupra tradițiilor, însă aici suntem la Comisia de Dezvoltare și de uh, comerț, pentru dezvoltare și ne vrem să știm cum putem să facem minerit sustenabil. Deci, care sunt regulile jocului? Eu sunt aici ca să învăț, nu vreau să propovăduiesc nimic, nimeni nu are intenția aceasta de altfel. Eu vreau să includ cât mai mulți dintre dumneavoastră în dezbatere, dar nu putem să facem acest lucru Uh, decât dacă nu suntem în întârziere și din păcate deocamdată suntem în întârziere. Deci vă rog să nu uh, faceți doar declarații, ci să puneți întrebări, întrebări cât mai dificile cu putință. Cum spuneam, primul panel pe care l-am intitulat Minereuri, industriile uh, de minereuri și de uh, prelucrarea lemnului în dezvoltarea durabilă, provocări și oportunități. Și vom începe cu domnul Teteh Ormecu, care se află în Ghana. Domnule Ormecu, bine ați venit la Bruxelles și la Parlamentul European. Știu de ce nu ați putut să fiți prezenți și vă mulțumim pentru faptul că sunteți de acord să uh, participați la audierea noastră și de aceea v-ați deplasat la sediul uh, delegației Comisiei Europene din Ghana. Uh, dați-mi voie să vă prezint în câteva cuvinte ca să explic audienței de ce suntem bucuroși că sunteți cu noi. Dumnealui este șef de program în ce privește comerțul internațional la Secretariatul African din uh, uh, rețeaua Lumea a treie sunteți specializat în ce privește comerțul internațional și investițiile și ați lucrat uh, din 1996 uh, pe tema unor chestiuni legate de comerțul internațional și de OMC. Discursul dumneavoastră se intitulează de ce uh, resursele minerale, resursele foarte bogate minerale ale Africii nu au contribuit la dezvoltarea economică și socială. Și vă veți concentra pe extragerea aurului din Mali. Vă dăm la dispoziție în jur de 10 minute. Bineînțeles că nu vă vom întrerupe microfonul. Vă rog frumos să fiți vigilent. Noi vă vom asculta cu toată atenția. Apoi și ceilalți doi oratori vor putea să ia cuvântul și apoi va veni o rundă de întrebări și răspunsuri. Vom vedea dacă veți putea să rămâneți în contact cu noi. Oricum, deocamdată vă dăm cuvântul. I can't hear you now, so maybe somebody can... Nu vă putem auzi, deci poate că serviciul tehnic ne poate ajuta technicians please Hi. yes. Can you hear me now? Bună ziua, mă puteți auzi acum? Da, spune președinta. Bun, bine.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 concluzia a fost uh, una foarte interesantă pentru mine, pentru că faptul că companiile care se ocupă de extracția minieră plătesc atât de puține impozite este uh, un element cheie, precum și faptul că aceste materii prime sunt exportate Uh, din aceste țări uh, la un preț atât de mic încât nu pot să existe avantaje pentru țările din care se extrag aceste resurse și în niciun caz nu poate să existe o contribuție la dezvoltarea uh, economiei acestor țări. Acum vom continua cu ceilalți oratori și sper că veți putea să răspundeți la întrebări după aceea. Mulțumesc! Următorul vorbitor, dar îmi trebuie puțin timp. Acum îi dau cuvântul lui Sergio Andres Coronado Delgado și sper că v-am pronunțat bine numele, care este avocat și specialist în dreptul constituțional. Are un masterat și în uh, legi aferente dezvoltării și dumnealui lucrează la Centrul de Cercetare Uh, și de educație populară din Columbia. Dumneavoastră ați publicat mai multe articole în ce privește drepturile omului, uh, consultări și conflicte teritoriale și impactul acestora asupra drepturilor omului. Și mi-a vorbit despre impactul industriilor extractive asupra drepturilor omului în Columbia. Și trebuie să spun uh, um, auditorilor că nu a existat interpretare din engleză spre alte limbi a primului discurs din cauza faptului că sunetul a avea o calitate destul de proastă, dar celelalte discursuri vor fi interpretate. Deci vă dau la dispoziție 10 <laughs> minute și puteți vorbi în ce limbă doriți dumneavoastră. Dar vă rog frumos să vă aprindeți și microfonul. Gracias por la invitación quiero agradecer la invitación hecha por la Comisión de Desarrollo del Parlamento. Mulțumesc pentru invitație. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru dezvoltare, pentru organizarea unei audieri pe un, acest subiect vital. Ideile pe care vă prezentați sunt reflexii ale uh, platformei din Columbia, care Uh, reunește mai mult de 100 de organizații care lucrează în Columbia pentru drepturi umane, democrație și dezvoltare. În ultimii ani uh, a avut loc o dezbatere animată cu privire la rolul mineritului în procesul dezvoltării. Istoria colonială a Americii Latine a arătat dificultățile pe care, cu care se confruntă mineritul. Acesta este un proces care poate să încurajeze creșterea economică, dar care trebuie să includă și o atenție acordată drepturilor omului. Și în Columbia, toată această istorie se reflectă în rezistența actuală față de activitatea minieră. Țara um, trece printr-o perioadă în care uh, a crescut numărul minelor uh, în decurs de 10 ani a crescut de la 38 uh, Uh, de 1200 de milioane de tone în anul 2000 la 74 de mii de milioane de tone în anul 2010. Și de asemenea, uh, suprafața folosită în această activitate a crescut, pentru că suprafețele concesionate minelor uh, ocupau aproximativ 1,1 milioane de hectare în 2002 și a ajuns la 8,4 de milioane de hectare în anul 2009. Există și conflicte sociale legate de uh, activitatea mineritului. Între 2001 și 2011 s-au înregistrat 274 de conflicte sociale legate de extracția cărbunelui, aurului și uh, petrolului. De asemenea, am observat uh, um, activități uh, represive uh, și au fost multe persoane urmărite în justiție. Și de asemenea am observat multe cazuri de încălcare a drepturilor omului. Um, mineritul uh, nu a ajutat neapărat la scăderea sărăciei în zonele uh, de activitate în comuna Sezar, de exemplu în centrul țării, numărul de persoane uh, care trăiau uh, fără să li se îndeplinească, fără să se împlinească nevoile de bază, era peste 50%. Și această situație se leagă de politica de fiscalizare Uh, vizând veniturile din minerit, pentru că aceasta favorizează investițiile străine uh, printr-o reglementare laxă care include avantaje și uh, stimulente pentru investitorii uh, străini, în loc să existe o rată de fiscalitate care să permită participarea corectă a tuturor participanților, inclusiv din interiorul țării. Pentru multe comunități rurale, Uh, mineritul a transformat uh, zonele în care trăiesc și modul lor de viață, pentru că mare parte din terenurile folosite în agricultură au fost transformate în mine, ceea ce duce la deteriorarea calității apei și la îngreunarea accesului la apă. Și cei afectați uh, cer respectarea drepturilor umane de bază, cum ar fi dreptul la apă. De exemplu, Curtea Constituțională a ordonat într-o cauză recentă respectarea acestor drepturi. Mai mult de 3500 de familii indigene au inițiat o acțiune în justiție împotriva autorităților locale într-o zonă unde există o mină de, uh, de nichel și de fier uh, o mină a unei uh, companii britanice, uh, iar uh, persoanele acuză uh, compania de uh, daună în ceea ce privește resursele naturale, contaminarea mediului și uh, daune personale. Așadar, foarte multe conflicte care continuă în zonele unde există o activitate minieră. și se pare că industria minieră nu a reușit să uh, pună capăt uh, existenței uh, conflictelor armate și a grupurilor armate. Deci putem să observăm faptul că se încalcă grav drepturile omului, mai ales în zonele unde se desfășoară activitate minieră. 87, 80% de, dintre strămutările forțate au loc în aceste zone. De asemenea, uh, o mare parte din 78% uh, de, din, de, dintre crimele împotriva sindicaliștilor au loc în aceste zone, 90% uh, din toate crimele împotriva oamenilor, împotriva indigenilor. Deci sunt foarte multe probleme Uh, poluarea este o altă problemă care duce la um, deteriorarea condițiilor de viață și la mutarea forțată a oamenilor. Și companiile care produc aceste pagube nu sunt forțate să plătească despăgubiri pentru ele. Există și o legătură între minerit și violarea drepturilor grupurilor etnice. Conform informațiilor oficiale, suprafața totală, um, 6% din suprafața totală a comunităților uh, negrilor din uh, Columbia uh, este uh, ocupată de mine și e vorba de zone care sunt rezervate pentru populațiile indigene. Uh, Um, iar activitățile de minerit, pur și simplu, în activitatea de minerit se ignoră procedura consimțământului uh, informat care ar trebui să uh, fie cerut uh, comunităților africane. Și comisarul european pentru comisarul ONU pentru drepturile omului în ultimul raport anual privind Columbia, spune că trebuie să aibă loc un uh, amplu proces uh, participativ, dar, din păcate, în Columbia acest lucru nu se întâmplă. În ceea ce privește legătura dintre minerit și încălcarea drepturilor de mediu, uh, cadrul juridic actual trebuie să fie consolidat pentru a asigura interesul public. Deci conflictul între activităților de, activitățile de minerit și alte activități, cum ar fi agricultura sau conservarea mediului, e bine, din păcate, mineritul are prioritate în momentul de față. La începutul lui mai, guvernul a adoptat o lege care neagă dreptul autorităților locale de a interzice activitățile de minerit în Uh, pe teritoriul uh, lor. De asemenea, guvernul a ignorat un vot local care a avut loc în Piedras, Tolima, unde cetățenii au votat împotriva transformării terenului pentru agricultură în teren pentru minerit și au votat împotriva acordării drepturilor, concesionării drepturilor miniere unei companii de extracție a aurului. și s-au, uh, s-a atras atenția asupra acestor încălcări la nivel juridic din partea guvernului și autorităților autorităților uh, a acestor uh, drepturi. Raportul spune că există un impact foarte grav al activităților de minerit asupra apei, solului, biodiversității și, de asemenea, se pare că nu există suficiente date cu privire la impactul activităților de minerit asupra sănătății și mediului. Am văzut poluarea aerului care a dus la acutizarea uh, infecțiilor respiratorii și la um, incidența crescută a acestora și s-a făcut un studiu într-o zonă unde activitatea minieră este foarte intensă și acolo Eh, infecțiile respiratorii acute sunt cea de-a doua, cea de-a doua, cea de-a doua cauză a morții eh, în, eh, în toate municipiile din jurul minei. Și având în vedere toate aceste informații, am dorit să prezentăm următoarele recomandări. Inițiative ca EIT și cele ale Națiunilor Unite sunt utile, dar nu sunt suficiente. Trebuie să găsim mecanisme și instrumente obligatorii care să permită celor care suferă de pe urma activităților de minerit să uh, recurgă la justiție și să li se facă dreptate. Accesul la justiție nu ar trebui să se facă doar prin um, tribunalele naționale, ci ar trebui să se faciliteze accesul la sistemele juridice în țările unde companiile miniere își au sediile. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană trebuie să asigure că toate companiile miniere publică evaluări de impact complete, așa numitele rapoarte nefinanciare, care trebuie să includă și un audit social în care comunitățile afectate se poată participa direct împreună cu uh, organizațiile societății civile. Columbia Uh, are în spate o perioadă lungă de conflicte armate și de aceea trebuie să înțelegem faptul că aceste minerale sunt extrase din zone de uh, risc înalt și deci cerem Uniunea Europe- Uniunii Europene să aplice procedura uh, diligenței cuvenite tuturor activităților uh, extractive din uh, Columbia și mă refer aici la toate resursele naturale care se folosesc în Uniunea Europeană. Comisia pentru Dezvoltarea Parlamentului European ar putea să joace un rol de lider în această inițiative. Trebuie să înțelegem uh, consecințele pe termen lung um, ecologice și de mediu ale activităților de minerit și prețul acestora să fie calculat în prețul pe care îl plătim pentru minereurile extrase și pentru celelalte resurse. Extracția acestora nu poate să meargă mână în mână cu încălcarea dreptului. Aceasta este lecția care trebuie învățată din trecutul Americii Latine. Mulțumesc. Mulțumesc, Sergio, și am observat că toată lumea devine foarte concretă la sfârșitul prezentării, ceea ce e foarte bine. Într-adevăr, accesul la justiție nu doar în țara unde se desfășoară uh, activitatea extractivă, ci și în țara unde se află sediul companiei uh, extractive. Este o cerere a ONG-urilor, de, o cerere care se prezintă de foarte mult timp, n-a fost încă acceptată și uh, casul împotriva Shell și Royal Dutch Shell în Olanda nu au uh, avut rezultatele pe care ni le-am fi dorit, dar eu înțeleg aceste cerere, această cerere foarte bine cum, așa cum înțeleg, și dorința unor evaluări de impact complete care să includă auditul social. Trecem acum, continuăm cu cel de-al treilea discurs, care va fi prezentat de doamna Saskia Ozinga, care este fondator și coordonator de campanie pentru ONG-ul numit FERN. Și dacă ați putea să-mi spuneți ce înseamnă FERN Uh, v-aș fi recunoscătoare. În orice caz, știu că vă ocupați de uh, chestiuni forestiere la nivel global, ați, ați uh, studiat aceste lucruri la Universitatea din Utrecht și ați predat de asemenea. Apoi 10 ani de zile ați făcut campanie în diverse ONG-uri din Olanda și ați fondat FERN în 1995 și vorbiți despre problemele uh, Um, acordurilor voluntare de parteneriat cu privire la aplicarea legilor uh, pădurii. Mulțumesc. FER nu înseamnă nimic. Ni se pune mereu această întrebare. Nu, FER nu este un acronim. Ni s-a părut că este un nume frumos, ușor și nu înseamnă nimic. Asta ca să fie clar. Trebuie să vă vorbesc despre aceste acorduri de parteneriat și despre dezacordul care există în ceea ce privește promovarea dezvoltării prin intermediul industriei extrative. Aș face două observații înainte de a intra în subiect pentru ca să încadrăm așa cum trebuie dezbaterea într-un context mai amplu. În primul rând, observația mare curge din cele, decurge din cele două Uh, discursuri și anume promovarea dezvoltării prin practici de business și asta presupune o dezvoltare, o definire a dezvoltării și nu prin aceste acorduri economice se poate defini acest lucru. Nu acesta este instrumentul și îmi pare foarte mult că astăzi în Uniunea Europeană și în Parlament și în public se vorbește mult despre acest uh, impactul acordurilor asupra dezvoltării. Ieri în Financial Times am văzut uh, o declarație a Comisarei pentru Dezvoltare în care spune pe bună dreptate cum că din pricina lipsei locurilor de muncă în Africa subsahariană vor exista foarte multe probleme, instabilitate și conflicte și mulți refugiați care circulă. Soluțiile însă aduse în articol uh, reprezintă acea Positive Growth Agenda, agenda pentru o creștere pozitivă. Uh, și eu vreau să vă spun că nu creșterea este un panaceu pentru dezvoltare, pentru că dacă nu e o creștere așa cum trebuie, ea nu îi ajută deci, pe cei care trebuie să fie ajutați. Uh, și e vorba de industrializarea care poate să afecteze o țară care are mine. S-au făcut multe studii în ce privește Africa și care arată că, da, Africa este în plin dezvoltare, în plin boom economic și că totuși nu există industrializare din potrivă. Industria manufacturieră este din ce în ce mai slabă. Ideea este, până la urmă, de a extrage materii prime și de a le exporta foarte repede, nu rămâne nimic în țară. A doua observație, pe scurt, dezvoltarea, promovarea dezvoltării prin industriile extractive și Uniunea Europeană ar trebui să preia recomandările Comisiei și Băncii Mondiale din 2001 în materie. Se spune că aceste recomandări trebuie să și fie implementate. Pentru cei care știu și cunosc subiectul, uh,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 Și dacă citiți tot raportul, vedeți că el se concentrează pe faptul că Banca Mondială trebuie să susține industria extractivă numai dacă ea contribuie la drepturile omului și la dezvoltarea uh, durabilă. Asta este foarte clar din raport. Și cred că avem multe de învățat din acest proces, din aceste recomandări, așa cum a spus și predecesorul meu. Problemele rămân în continuare multe și greu de rezolvat. În ceea ce privește aceste VPA-uri, aș vorbi despre problemele pe care le ridică ele, însă este clar că aceste parteneriate de voluntariat pentru acordul de parteneriat pentru dezvoltare se concentrează pe guvernanță, pe transparență și pe tragere la răspundere. Deci sunt un model interesant. Înainte de a vorbi mai, mai mult, vreau să vă întreb ce este un VPA și dacă știți ce înseamnă acest VPA, acest Voluntary Partnership Agreement, vă rog să ridicați mâna. Cam jumătate din cei prezenți în sală, nici măcar jumătate. Deci înainte de a vorbi despre problemele cu aceste acorduri, poate ar trebui să vă spun ce sunt. Voluntary Partnership Agreements, acorduri de parteneriat voluntară, care au un caracter constrângător. UE a negociat cu șase țări deja, în curs de negociere cu șapte și încă zece în curs de prenegociere. E vorba de a uh, combate exploatarea forestieră sau a lemnului ilegală în aceste țări. În primul rând trebuie să definim ce înseamnă acest cadru legal la care ne ferim și apoi uh, e vorba de a trasa lemnul uh, care nu este exploatat în mod legal, al putea trasa deci în sistemul de comerț și apoi un întreg sistem de monitorizare aferent. Acesta este acest acord VPA, dar dacă vă uitați la obiectivele sale, așa cum au fost ele adoptate în octombrie 2003 de către Consiliu, se, spune pe, se pune accentul pe guvernanța economică, pe parteneriatul public-privat, pe drepturile omului la nivel local, pe transparență, etc. etc. Pentru noi aceste obiective sunt mult mai importante decât sistemul de trasare și de urmărire, care nu este așa de important până la urmă aceste acorduri permite societății civile să stea la masa de discuții și să negocieze efectiv acele acorduri de liber schimb sau de comerț și este destul de revoluționar acest sistem. Este un model prin care aceste negocieri uh, se desfășoară și poate fi chiar copiat în alte părți. Este foarte clar că acordurile EPA, Economic Partnership Agreements, nu au același caracter participativ ca și VPA-ul și atunci s-ar putea chiar să dea rezultate contrare celor așteptate. Aș mai spune câte ceva, dar cred că și colegii mei ar spune ceva despre problemele cu aceste acord. Problema este că le se referă numai la sectorul cherestele a lemnului. Avem țări cum uh, este Liberia și Camerun care sunt prezente în aceste acorduri și care au o economie uh, a lemnului foarte, foarte dezvoltată. În orice caz, așa se întâmpla în trecut, acum mai puțin, iar agricultura a început să fie mai dinamică. Dacă vă uitați la nivelul exporturilor către Uniunea Europeană de lemn din aceste țări, uh, se, e mai mult uh, vorba de produse provenind din concesiunile agricole decât din cele forestiere. Uh, deci, asta înseamnă că aceste acorduri, de fapt, au o importanță care nu crește și, din potrivă, este în descreștere. Problema este uh, o altă problemă cu regulamentul uh, privind uh, lemnul, care este EU Timber Regulation, dacă știți, ridicați mâna, deci mai multe persoane știu asta. Ce înseamnă asta? Este un regulament care împiedică uh, punerea pe piață a lemnului exploatat în mod ilegal și trasarea acestui tip de lemn și cherestea. Problema este că acest regulament nu este foarte bine implementat pe plan național în statele membre și dacă asta nu se întâmplă în curând, probabil că țările din Sud care negociază acest gen de, de, de măsuri nu vor, vor mai fi uh, stimulate să o facă. Mă opresc aici deocamdată. Thank you, Saskia. Mulțumesc foarte mult, Saskia. Mulțumesc pentru că nu ne-a dus numai vești bune, dar așa ca și la capitolul vești pot să spun că noi nu discutăm numai EPA, acordul economic, ci avem și alte lucruri pe masă de lucru. Discutăm în acest moment despre Africa de Sud și Camerunul, care într-adevăr negociază în acest moment un acord economic de parteneriat și avem totuși uh, propuneri și pentru Africa Centrală, însă Comisia INTA nu a fost de acord, în fine, cu un astfel de raport. În orice caz, ne ocupăm de aceste subiecte, pot să-ți spun, și cât privește acordul EPA din Africa de Sud, dezbaterea este una care continuă și probabil va continua mult timp în viitor de acum înainte. În ceea ce privește comisarul de Hucht, o să-l ascultăm pe el la început, dacă nu vă deranjează, și apoi ne întoarcem la prezidiu, unde, unde vom putea să uh, primim întrebări. Bineînțeles, întrebări din sală, de la cei care au ascultat. Domnule comisar de Hucht, puteți să veniți la podium, la prezidiu, dacă nu vă deranjează. Puteți să stați lângă Sergio. Domnule comisar de Hucht, o să ne vorbiți despre inițiativa în ce privește Conflicting Minerals și vreau să vă dau cuvântul imediat. Good morning, uh, Bună ziua, doamnă președinte, stimați deputați, stimați participanți la această dezbatere. Aș vrea mai întâi să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a vorbi la această audiere. Întotdeauna îmi face plăcere să iau cuvântul în fața Parlamentului European și, și în fața membrilor Comisiei de Dezvoltare, pentru că timp de mai multe luni am fost comisar pentru dezvoltare și am fost eu însumi deputat european timp de două mandate, deci mai bine de 14 ani. Astăzi vrem să discutăm despre rolul pe care îl joacă industriile extractive în țările în curs de dezvoltare și despre inițiativa Comisiei în ce privește minereurile din zonele de conflict. Dați-mi voie să vorbim mai întâi despre comerțul cu resurse naturale. Acest comerț reprezintă o oportunitate pentru orice țară în curs de dezvoltare, o, o bună ocazie pentru a avea flux de cash în economie, pentru a crea cerere, pentru a avea venituri din impozite care pot să fie folosite pentru sectorul educației, îngrijirilor de sănătate, alte servicii guvernamentale și pentru statul de drept. Problema, așa cum știți foarte bine, capcana, este să eviți Uh, ceea ce vine cu bogăția în resurse, și anume corupție, aprecierea monedei naționale uh, și um, trecerea pe plan secund a altor activități economice. Principala lacună în anumite regiuni nu ține numai de considerațiuni economice, pentru că e vorba despre o amenințare directă la integritatea și la stabilitatea statelor pentru că banii din vinderea acestor resurse finanțează conflicte armate, uh, războaie care se prelungesc și se intensifică și, bineînțeles, se soldează cu costuri umane uriașe. Am constatat acest fenomen în trecut cu diamantele și îl vedem astăzi cu alte uh, resurse precum aurul, minereurile și așa mai departe. Și atunci când se întâmplă acest lucru, se vorbește despre blestemul resurselor. Costurile umane ne obligă să avem o influență asupra comerțului cu aceste produse, să facem ceva. Și noi, în Uniunea Europeană, avem influență, pentru că piața unică este una dintre principalele piețe de desfacere pentru aceste materii prime, mai ales uh, pentru că la noi se fabrică becurile electronice, mașinile, bijuteriile, printre altele care folosesc aceste materii prime și comunitatea internațională, prin intermediul ONU, OCDE-ului și G8, este de acord cu acest lucru, că trebuie să facem ceva ca să soluționăm problema. Și acum și noi ne aducem contribuția pe plan european. Probabil că știți că comunitatea, Comisia Europeană lucrează la redactarea unei propuneri astfel încât să folosească comerțul și alte politici europene pentru a încuraja exploatarea responsabilă a materiilor prime. Și uh, nu pot decât să vă spun că ne gândim la mai multe opțiuni, însă pot să spun foarte clar că, indiferent de alegerea pe care o vom face, ne va păsa de trei lucruri. Eficacitate, reducerea efectelor secundare și coordonarea uh, cu alte eforturi pe plan mondial. Mai întâi în ce privește eficacitatea. Ca multe alte aspecte, aici provocarea este complexitatea complexitatea, de exemplu, lanțurilor de furnizare care duc de la minele din regiunea Kivu din Congo până pe Neuve, aici în Bruxelles. Ne-am uitat cu atenție la cum funcționează acest lanț de aprovizionare și de furnizare ca să vedem cum putem să fim cel mai eficienți. Și ne-am dat seama că această complexitate poate să fie redusă este mult mai redusă pe măsură ce uh, te apropii de sursă. Dacă există sute de mii de companii care folosesc aceste materiale în produse finite, există doar vreo 350 de companii care le topesc în întreaga lume, care pot să prelucreze minereurile în, și să le transforme în metale, de exemplu. În momentul în care metalul pleacă de la o topitorie, poate să conțină, de fapt, minereu din diferite surse. Deci, topirea reprezintă ultima fază din proces unde mai putem să depistăm originea materiilor prime. Și noi am evaluat lucrurile în felul următor. Dacă ne dorim să fim eficienți, trebuie să ne apropiem cât mai mult cu putință de punctul de plecare al lanțului de furnizare. În acest moment, nu pot să fiu mai precis, însă aș vrea să subliniez faptul că mi se pare rezonabil și eficient să stimulăm uh, o presiune de natură comercială asupra industriei de uh, uh, topire a metalelor, astfel încât să industrie să culegem cât mai multe informații în ce privește lanțurile de aprovizionare și să reușim să scoatem de pe piață acele minereuri care au fost uh, comercializate în mod ilegal sau din regiuni aflate în conflict sau cu risc ridicat. Și ne gândim și la alte modalități de a strânge informații uh, uh, din alte etape ale lanțului de aprovizionare minereurile din zonele de conflicte nu sunt doar o problemă care se limitează la regiunea Marilor Lacuri. Există alte exemple, ca de exemplu uh, Columbia, acolo unde operaționează forțele FARC sau Venezuela și mai multe rapoarte ne arată că aici se face comerț cu aur, cu minereu de tantal, cu coltan și, uh, de asemenea, uh, a devenit foarte greu să luptăm împotriva fabricării de cocaină. De fapt, Institutul Heidelberg a estimat că în jur de 20% din conflictele mondiale sunt strâns legate de resursele naturale. Deci nu putem să uh, izolăm anumite regiuni dacă ne dorim să fim eficienti. Avem nevoie de o inițiativă cât mai extinsă cu putință, astfel încât să reducem efectele secundare. Numai așa vom putea să luptăm împotriva efectelor secundare. Însă o bună gestionare a resurselor este o mare provocare. Însă pentru multe țări este una dintre puținele resurse de finanțare pe care le are statul. Locurile de muncă din industria minieră, deși sunt, e muncă grea, pot să fie singura sursă de venit pentru multe familii în zonele afectate. Deci abordarea noastră trebuie să fie după cum urmează. Trebuie să oferim stimulente companiilor pentru că acestea să lucreze cu primii producători din regiunile de conflict, astfel încât să se ofere garanții că nu uh, se amestecă în conflictele în sine. De asemenea, trebuie să fim atenți să reducem cât mai mult efectele secundare pentru Europa securitatea de aprovizionare cu aceste materii prime este indispensabilă pentru o, o, multe branșe industriale din Uniunea Europeană și multe din ele încă simt impactul acestei crize, cea mai uh, gravă din ultimii 50 de ani. În calitatea mea de comisar pentru comerț, am această misiune de a uh, oferi garanții și de a întări economia europeană. Eu înțeleg foarte bine uh, toate punctele de vedere, dar eu nu cred că trebuie să alegem între comerț și uh, uh, um, felul în care uh, um, ne aprovizionăm cu materii prime. Trebuie să avem o abordare astfel încât să putem să luăm acțiuni eficiente fără să uh, um, aducem atingere economiei europene. Cea de-a treia preocupare a Comisiei este cum putem să ne încadrăm această inițiativă într-un cadru de acțiune mai larg ceea ce înseamnă, pe de o parte, să împăcăm politica externă, politica de dezvoltare, precum și eforturile depuse în regiunile miniere pentru a avea aceste minereuri, între ghilimele, curate. Pentru că să nu uităm că comerțul este numai o parte integrată a unei strategii mai mari, care se ocupă și de conflictele etnice, ideologice, de statele sărace, de statele slăbite sau indiferent ce acțiuni vom lua, vor trebui să se integreze într-o, dezvolta, într-o strategie mai largă de pace și de dezvoltare și voi prezenta propunerea mea cu sprijinul doamnei înalt reprezentant Ashton. Și împreună cu ei vreau să pun la punct această inițiativă într-un context mai larg ca să uh, nu mai avem această legătură între conflict și materii prime. Pe de altă parte, așa cum probabil știți, Uniunea Europeană nu va fi prima care ia măsuri în acest domeniu și sunt foarte conștient de faptul că multe companii europene deja și-au stabilit propriile lor standarde de răspundere și multe dintre ele au cerințe de raportare în ce privește minereurile din zonele de conflict. De exemplu, pentru că uh, fac parte din, uh, sunt cotate la bursa americană și prin urmare trebuie să respecte uh, Um, legislația Dodd-Frank, secțiunea 1502, sau pentru că sunt furnizori a unor mari companii americane care ele însele au obligațiile mai suscitate. Veți fi de acord cu mine că aceste eforturi semnificative trebuie să fie recunoscute, încurajate și facilitate cu un instrument adecvat. Și aceasta este și intenția mea. Această inițiativă europeană va trebui să țină cont de aceste obligații și abordări, mai degrabă decât să intre în conflict cu ele și de aceea eu lucrez foarte bine cu acest ghid orientare de la OCDE care își dorește să ofere un fel de uh, ghid companiilor care doresc să se asigure că procedează bine atunci când se aprovizionează cu minereuri din zonele în conflict. Să nu uităm că comerțul a adus dezvoltare și prosperitate în multe părți ale lumii, în Europa, de exemplu, dar și în multe țări emergente. Deși există încă milioane de oameni care trăiesc în aceste țări um, emergente și unde standardul de viață abia acum se apropie de uh, lumea dezvoltată. Însă, în același timp, comerțul aduce consumatorilor din Europa o legătură, o legătură cu oameni care trăiesc într-o altă parte a lumii și care suferă din cauza efectelor acestor conflicte. Deci provocarea noastră constantă în politica comercială este cum să mărim uh, uh, beneficiile comerțului și să creăm sisteme astfel încât să luptăm împotriva consecințelor negative posibile. O inițiativă europeană în ce privește aprovizionarea responsabilă ar trebui să permită mai multe lucruri, să uh, păstrăm banii Uh, în țările unde se uh, efectuează exploatarea resurselor, să facem așa fel încât aceștia să nu ajungă în mâna grupurilor de rebeli, să ne asigurăm că banii sunt folosiți pentru statul de drept și pentru serviciile vitale și pentru încurajarea creșterii economice și cred că inițiativa noastră va permite acest lucru. Sper să pot să vă prezint această propunere până la sfârșitul anului și abia aștept să pot să discut cu dumneavoastră și colegii de la Comisia INTA despre aceasta. Vă mulțumesc pentru atenție. And I should have said before you started that uh, Vă mulțumim, domnule comisar de Hucht, și ar fi trebuit să spun înainte să începeți că apreciem foarte mult prezența dumneavoastră aici, această audiere, în Comisia pentru Dezvoltare uh, și domnul comisar Piba și doamna comisar Georgeva ne vizitează adesea, dar în lupta noastră pentru o mai bună coerență în politica pentru dezvoltare, ne bucurăm foarte mult că și dumneavoastră sunteți aici. Ați avea timp să rămâneți să răspundeți la câteva întrebări? Întrebările sunt ale noastre și răspunsurile sunt ale dumneavoastră. Așa merge jocul. Dumneavoastră știți foarte bine ce vreți să răspundeți. Am să, dau, uh, am să întreb și eu o întrebare și apoi să-mi dau cuvântul domnului Noiser. Întrebarea mea este următoarea. Uh, lucrăm la o inițiativă europeană cu privire la minereurile din zone de conflict. Știm, știind deja că Statele Unite au legislație în acest domeniu, ați făcut uh, această, ați prezentat această informație, înseamnă deci că trebuie să avem o înțelegere comună uh, cu Statele Unite. N-am vrea ca companiile europene să trebuiască să desfășoare procesul de Uh, diligență de două ori. Cum putem să facem acest lucru? Și o altă întrebare. Ați menționat uh, Congo și FARC în Columbia. Există și alte conflicte la care vă gândiți anume atunci când vorbiți despre inițiativa privind minereurile extrase din zone de conflict? Cred că ar fi mai bine să adunăm mai multe întrebări, dacă permiteți. Domnul Noiser. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau uh, să revin în observația mea la actul legislativ pe care l-am adoptat în iunie referitor la transparență și obligația de uh, raportare și cred că putem să fim cu toții mândri că cu susținerea din partea ONG-urilor am uh, pus în mișcare această inițiativă care cred că este o uh, piatră de temelie uh, sau o, o, un jalon foarte important în politica de dezvoltare. Și cred că am reușit să obținem mult mai mult decât uh, ce a făcut uh, ce s-a făcut până acum. Important este acum ca această directivă să fie și pusă în aplicare. Acum 3-4 săptămâni am fost împreună cu Hannes Svoboda în Ghana și în Tanzania și am ales aceste două țări pentru că ambele sunt relativ stabile din punct de vedere politic. Uh, pentru că dispun de resurse însemnate, mă gândesc la minereuri prețioase, metale prețioase și gaz. Și am observat că în ambele țări există o puternică voință politică de a gestiona uh, în interesul populației, uh, într-un mod eficient, uh, resursele. Tot ceea ce a spus prietenul nostru din Ghana este adevărat. Sunt percepute mult prea puține uh, impozite și taxe. Autoritățile locale au uh, posibilități de uh, influență mult prea mari Um, și oferă niște stimulente extraordinar de mari pentru exploatarea resurselor naturale. Și de aceea cred că punerea în aplicare a inițiativei noastre legislative este foarte importantă. Și aici văd doi actori importanți. În primul rând, Uniunea Europeană, care cred eu că uh, Uh, poate să facă un transfer de cunoștințe către și trebuie să transfere cunoștințe guvernelor din aceste țări când e vorba de punerea în aplicare a legislației, pentru că nu există expertiză. Când se negociază uh, cu întreprinderile din Europa, uh, partea uh, cealaltă nu dispune de cunoștințe suficiente pentru a putea negocia ca un partener puternic. Și, în mod clar, trebuie să spunem elitelor din aceste țări că trebuie să-și asume răspunderea, pentru că noi spunem tot timpul ce trebuie să facem noi în Uniunea Europeană, ceea ce e foarte mult, dar în același timp trebuie să uh, facem o mai mare presiune asupra guvernelor țărilor partenere pentru a vedea o adevărată punere în aplicare a legislației. Președinta, mulțumesc. Domnul Cashman este următorul pe listă și apoi mai permit două întrebări din partea publicului, deci gândiți-vă bine. Da, sunt două, primele două mâini care au fost ridicate cel mai repede, deci e clar. În primul rând, domnul Cashman acum. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Sunt întru totul de acord. După cum știți, în comisia noastră considerăm că drepturile omului trebuie să se găsească în centrul uh, um, legislației noastre privind comerțul. Uh, mă interesează să știu dacă credeți că ar trebui să luăm legătura cu guvernele, mai, mai mult cu guvernele din țările de dezvoltare și oare nu și cu guvernele țărilor noastre pentru a crește transparența? Pentru că dacă guvernele nu se implică pentru a se asigura că practicile de afaceri sunt respectate în toate aceste țări, aspirațiile noastre vor rămâne în van. Și o parte din acest acord trebuie să fie următoarea. Atunci când minereurile sunt uh, extrase într-o țară, impozitele trebuie plătite către această țară. Dacă nu, nu va exista o dezvoltare în, în țara respectivă. Mulțumesc. Președinta, dacă ați putea să-mi dați uh, numele din partea secretariatului, prima întrebare, Sofia Picas de la Global Witness și a doua întrebare, Darak Orba Meax de la Friends of the Earth. Și apoi am să-i dau cuvântul din nou domnului comisar, Sofia. Mulțumesc, domnule, mulțumesc, domnule comisar. Vorbesc uh, pentru Global Witness, dar astăzi vorbesc în numele unei coaliții de mai mult de 60 uh, ONG-uri din întreaga lume, inclusiv din Zimbabwe, din uh, Republica Democrată Congo, Burma, um, Uniunea Europeană, Canada, America. Ieri, Comisia Europeană a publicat un uh, document de poziție care reliefează factorii pe care trebuie să ia în considerare Comisia atunci când uh, redactează o propunere pe care o va prezenta în decursul acestui an. Și am dori să vedem introducerea uh, unei cerințe ca companiile europene să desfășoare procesul de diligență pentru a se asigura că nu finanțează conflicte sau abuzarea drepturilor omului în uh, producția și extragerea resurselor naturale. Considerăm că companiile europene care utilizează resurse naturale trebuie să facă mai multe pentru a se asigura că nu Uh, aduc niciun fel de prejudicii directe sau indirecte țărilor respective. Și aș avea patru recomandări din documentul nostru de poziție, dar oricum am trimis o copie uh, către birourile dumneavoastră și vă rog să citiți recomandările detaliate. În primul rând, invităm Comisia Europeană să se asigure că legislația europeană se aplică tuturor resurselor naturale din orice zonă de conflict sau cu risc ridicat. 2 trebuie să se bazeze pe instrumente internaționale existente și relevante, uh, principiile ONU și, de asemenea, ghidul de diligență al OCDE. 3. Trebuie să aibă o abordare bazată pe risc, care să ia în considerare impactul asupra indivizilor și comunităților. Și 4. Trebuie să complementeze inițiativele actuale de promovare a transparenței și a dezvoltării durabile, um, creând uh, o imagine de ansamblu în legislație pentru a uh, proteja uh, resursele naturale din țările în curs de dezvoltare. Și acum, din partea Friends of the Earth, poate puteți adresați o întrebare. Mulțumesc. O întrebare foarte pe scurt, care seamănă practic foarte bine cu ceea ce a întrebat doamna Sargentina, adică legătura dintre planurile dumneavoastră și uh, legislația americană. Doamna Sargentini a vorbit despre planurile dumneavoastră de a extinde definiția conflictului. Vreau să vă întreb dacă aveți în minte și alte materiale, cum ar fi, mm, pe lângă, mm, mă scuzați, resursele naturale care sunt deja prezente în mm, acea, acea lege americană. Um, thank you very much for, uh, I can see here, you can, uh, um, thank you very much for the questions. Uh, um, I could Vă mulțumesc pentru întrebări. Pot să uh, combin și prima și ultima întrebare apropo de legea Dodd-Frank din Statele Unite. I think the weakness Punctul slab al acestui legislativ Dodd-Frank este ambiția pe care o arată. În Statele Unite se întâmplă uh, ceva în sensul că dacă se urmează această legislație, s-ar face o, s-ar aplica un ambergau peste tot. De exemplu, nu s-ar mai uh, importa nimic din Congo, din estul Congo. Cam așa ar putea fi interpretată această legislație. Noi ne dorim un mecanism care să se concentreze pe cei care topesc metalele respective, pornind de la premiza că dacă ai un control, n-aș spune perfect, dar măcar un control asupra acestei filiere, ce se întâmplă mai apoi da, este bineînțeles la fel de important, dar cu cât mergi mai uh, uh în susul lanțului respectiv, cu atâta poți să controlezi mai bine. Iar cu cât cobori în lanțul respectiv, cu atâta controlezi mai puțin. Uh, când comparăm legislația noastră cu Dodd-Frank, trebuie să înțelegem ce presupune acest Dodd-Frank. Iar modul în care uh, Uh, se aplică principiul due diligence, cum îl înțelegem noi, nu credem că uh, este ceea ce au în minte americanii. Dar asta este o altă discuție și o altă convorbire care are loc între partea americană și partea europeană. Comisia Europeană nu vom intra în detaliile acordurilor de liber schimb și comerciale, dar există propuneri pe masa de discuții care vizează și partea americană, relațiile noastre cu americanii. Bineînțeles că mm, economia mondială se bazează pe lanțurile valorice mondiale, dar asta este o altă discuție. Și cât privește întrebarea doamnei Sargentini, iarăși principiul due diligence, acea diligență cuvenită, uh, ar fi bine să avem un model uh, care să se potrivească tuturora și nouă și uh, concepției americane. Cât privește acest concept, sperăm că pe undeva vom ajunge la un fel de viziune armonioasă, armonizată. Dar asta, bineînțeles, că nu se va întâmpla imediat. Cât privește alte conflicte care sunt cumva potențate de această uh, goană după minereuri. Ne concentrăm pe un număr restrâns de minerale, tantal, uh, minereuri de aurifere și uh, nichel. Există un astfel de conflict în uh, Birmania, Myanmar, bazat pe diamante, la fel și în Africa, Republica Centrală, tot cu diamantele, care această țară exploatează niște diamante deosebit de frumoase și, de fapt, aceste diamante cumva otrăvesc toată viața politică din această țară și acolo ar trebui să avem acest principiu due diligence. Ați vorbit despre Nigeria, de asemenea nu pe scară largă, dar dacă mă gândesc la exploatarea petroliferă, asta are un impact aparte asupra conflictelor locale din această țară, din Nigeria. Și știm că și în Afganistan există potențialul de a avea o industrie extractivă de rang mondial, dar uh, asta, bineînțeles, numai dacă se rezolvă problemele de securitate. Uh, și da, deoarece această țară pare că este bogată în acest gen de minereuri. Deci, iată cam care este accentul pe care îl punem noi în acest moment. Congo de Est, aici, mm, deci pe Congo de Est, dar asta nu trebuie să ne facă să închidem ochii față de ce se întâmplă în restul lumii. Ar trebui cumva, bineînțeles, să ne lărgim cumva aria de, de, de interes inclusiv în ceea ce privește paleta de minerale vizate, și asta pe plan internațional, adică peste tot, nu numai cele patru menționate, pentru că oricum principiile de diligență nu sunt aceleași pentru toate tipurile de mm, resurse discutate. Avem ceva pentru diamante, ceva pentru aur, etc. În ce privește know-how-ul? Aveți dreptate aici, ce spuneți, dar nu trebuie să fie asta o scuză. Vorbeați în a doua parte a intervenției noastre despre elitele din țările respective, vorbeați despre rebeli și despre conflicte care sunt cumva hrănite de această industrie extractivă și aceste minereuri, bineînțeles că intră, banii respectivi intră direct în buzunarul clasei aflate la putere. Asta este foarte clar. Domnule Cashman, aveți dreptate. Este foarte important ca să se plătească impozitile cuvenite în țara de extracție și împreună cu AIT avem un fel de înțelegere ca să vedem uh, ce bani intră la bugetul țărilor respective provenite din aceste activități, deci din punct de vedere fiscal. Însă odată ce s-a constituit bugetul și știm de unde vin banii, mai rămâne de văzut și ce se face cu bugetul respectiv în țările respective. Multe țări au uh, și sunt semnatare la această inițiativă, inclusiv uh, Republica Democrată Congo. Dar asta, încă o dată, chiar dacă se uh, se pun niște taxe și impozite, nu înseamnă că acești bani neapărat vor ajunge la buget. Pentru multe companii multinaționale asta chiar se întâmplă pentru că este și în interesul lor de a fi cumva percepute ca niște actori așa virtuoși, dar sistemul este perfectibil, mai are lacune. De asemenea, mi s-a pus o întrebare, o întrebare din partea un reprezentant al unei ONG de acolo, cred că trebuie să fim atenți la propunerile pe care le facem, pentru că dorim să ne menținem realismul, să vii cu un sistem cu totul și cu totul nou din senin, uh, poate că ar face o impresie bună aici la Parlament, dar dacă pe teren el va funcționa sau nu, asta e cu tot o altă poveste. Vreau să vă spun că noi lucrăm deja la inițiativele noastre, am avut niște consultări publice, am trecut și prin faza de studiu sau analiză de impact. Aceste lucruri sunt uh, obligatorii în acest proces și știm foarte clar uh, ce se va prezenta la Colegiul Comisarilor, comisarilor și va exista și o dezbatere, bineînțeles, însă ne dorim ceva fezabil care să funcționeze și care să meargă pe teren, la fața locului. Și vreau să vă spun că cunosc un pic acest teren despre care vorbim. M-am formit de mai multe ori în, în Congo, în Katanga și în alte regiuni, în Republica Centrafricană și așa mai departe. Și chiar am petrecut o, o noapte în palatul acestui uh, împărat ciudat, Mocasa, Bocasa. Și vreau să vă spun că vreau să-mi acorde, să-mi dea o medalie și eu am refuzat. E vorba de un ordin național. În fine, vreau să vă spun că dacă îți dorești ceva care să funcționeze, trebuie neapărat să iei în considerare condițiile de la fața locului, locale. Asta este convingerea mea personală și ca și ministrul al afacerilor externe al Belgiei, m-am deplasat acolo, e vorba de foste colonii belgiene, știu bine despre ce este vorba. Și, încă o dată, dacă ne dorim să funcționeze un sistem acolo, la fața locului, el trebuie să se potrivească cu ce se întâmplă acolo, cu sistemul de acolo. Nu teoria contează aici, ci practică. Trebuie să avem un sistem fezabil care, bineînțeles, este perfectibil în timp și ne dorim un input, o contribuție a, și avem contribuția Parlamentului și am avut și 300 de contribuții din partea publicului prin consultările publice pe care le-am purtat și vom încerca să ținem cont de toate acestea cât mai mult posibil. Doamna președintă, vreau să dau cuvântul uh, ONG-urilor care s-au organizat foarte bine și au ridicat mâna și tocmai de dragul echilibrului aș dori să permiteți uh, acum uh, intervenții din partea Asociației Europene pentru Metale și apoi Tartar Steel. Dacă puteți să continuați să stați cu noi, doamna Elena V. Boldina și apoi celălalt reprezentat. Mulțumesc foarte mult! Reprezint Asociația Europeană a Metalelor. Domnule de Gucht, Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră deschisă pe care o apreciem. Auzim mult despre companiile care topesc metale și noi avem mulți membri care, practic, care au aceste activități de topitorie și aș dori cumva să abordez problema dintr-un unghi ușor diferit. Companiile noastre urmează deja principiile de responsabilitate corporată, CRC, și doresc neapărat să fie parte a soluției la aceste probleme legată de transparența lanțului de aprovizionare. Cu toate acestea, știm foarte bine că majoritatea topitorilor din lume nu neapărat uh, vin din Europa. Ei sunt uh, bazați în alte țări, cum ar fi China, Malaezia și ei nu sunt obligați în niciun fel uh, să urmeze aceste proceduri de due diligence. Și atunci întrebarea mea este cum să rezolvăm și problema competitivității industriei noastre. După ce s-a prezentat uh, legea Dodd-Frank, majoritatea uh, companiilor americane practic au trebuit să părăsească piața și au fost înlocuite cu alte companii care nu trebuie să urmeze această legislație. Și atunci vreau să vă întreb în ce măsură legislația dumneavoastră propune și măsuri de competitivitate și care să ajute sectorul să se conformeze cu toate aceste cerințe. Mulțumesc. dar, Stil, mulțumesc. O întrebare pentru domnul de Hucht Tata Steel a lucrat din greu în ultimii doi ani pentru a nu mai exista uh, lemn exploatat în zonele de conflict din Congo. Vreau să vă întreb în ce măsură împărtășim bunele lecții și învățămintele trase de până acum. În ce măsură putem să implicăm uh, pe cei care participă. Pentru că vreau să vă spun că industria noastră, noi am făcut-o cu foarte multă bunăvoință și dorim să um, se cunoască mai bine aceste lucruri. Da. Domnule comisar, sunteți de acord? Um, Mai întâi ce privește topitoriile. Eu cred că topirea minereurilor ar trebui să se facă în țara unde acestea sunt extrase. Valoarea adăugată pentru aceste state unde, de unde sunt extrase minereurile deocamdată este inexistentă. Dacă vă gândiți la regiunea Katanga, practic toate topitoriile s-au închis în Katanga. Din mai multe motive a fost un război, uzinele au fost devastate și acum aceste topitorii s-au redeschis în Zambia, chiar dincolo de frontieră, dar nu este normal să se întâmple așa. Ar fi, ar fi mult mai simplu dacă minereurile ar fi topite în țările respective, dar companiile nu se vor întoarce decât dacă ă, există pace și stabilitate în această țară. Acest lucru face parte din statul de drept. Asta înseamnă că interesele lor sunt protejate dar încă nu e cazul. Știu că există topitorii și în Europa și în alte regiuni ale lumii, însă o mare parte din metale sunt gestionate de companii europene și de topitorii europene. Au cea mai mare cotă parte din piața mondială. Nu trebuie să țintim populațiile, ci companiile și, în primul rând, topitoriile. Nu fac iluzii. Procesul de la Kimberley, deși nu a avut un caracter de obligat, um, nu era obligatoriu, a avut un impact. De exemplu, ce se întâmpla în Sierra Leone, un conflict care a fost uh, alimentat de vânzarea diamantelor. Erau diamantele cele mai scumpe. Și datorită procesului de la Kimberley, e bine, vânzarea acestor diamante nu a mai avut așa un impact. Pot să plec urechea la orice propunere. Știu că companiile care fac parte din asociația dumneavoastră se furnizează în minereuri și din estul Congolului, deci contribuția dumneavoastră va fi binevenită. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru faptul că sunteți atât de deschis noi sperăm ca propunerea dumneavoastră să ne parvină înainte de Crăciun și să veniți și dumneavoastră din nou, cam înainte de Crăciun, ca să dezbateți cu noi despre această propunere. Vă aduceți aminte că am mai avut discursuri înainte de cel al comisarului și rog tehnicianul să uh, reafișeze uh, imaginea invitatului nostru din Ghana. Știți că mai avem un alt panel, însă eu cred că cel mai important este să puteți să puneți întrebările pe care chiar doriți să le puneți. Deci eu uh, vreau să aveți posibilitatea să adresați din nou întrebări colegilor noștri, uh, invitațiilor noștri, mai bine zis, uh, care au rămas la prezidiu și în direct din Ghana și vă rog să nu ezitați să le puneți întrebări. Vreți să spuneți că toată lumea a venit în sală doar pentru domnul comisar de Hucht, pentru că aș fi putut să vă spun dinainte că nu o să ne dea toate detaliile despre legislație. No questions to the... Nu sunt întrebări din sală? Vă rog, dar vă rog să vă și prezentați. Vă mulțumesc. Sunt Vicente Baez de la Oficiul Internațional de Drepturile Omului din Columbia și am o întrebare pentru invitatul dumneavoastră Delgado. Știți foarte bine că în Columbia există acum această inițiativă pe care ați evocat-o și poate puteți să ne spuneți de ce recent, când au avut loc greve, statul columbian a răspuns așa cum a răspuns. Sí, recientemente. Da, este adevărat, foarte recent, guvernul columbian a votat o lege care va frâna impactul activităților miniere ilegale în plus, vor fi distruse instalații care uh, erau folosite pentru uh, activitățile miniere ilegale. Putem să credem că este o acțiune binevenită din partea guvernului. Însă, au avut loc proteste pentru că foarte multe persoane depindeau de aceste activități, fie ele și ilegale, pentru a supraviețui. Și s-a ajuns la această grevă numită Palominiero. Oamenii au oprit munca și a fost nevoie de intervenția poliției. S-a negociat pe o perioadă lungă și s-a ajuns la un acord în ce privește punerea în aplicare acestor măsuri represive. E adevărat, intenția guvernului a fost uh, una cât se poate de nobilă, de bine intenționată. Uh, doreau să re- reglementeze activitățile miniere și să le interzică pe cele ilegale, dar au trebuit să se gândească și la impactul social, pentru că conflictele sociale s-au uh, agravat. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte întrebări urgente, am să rog pe Saskia și, și pe Tele să se gândească la ce au ascultat și să tragă niște concluzii. Deci două minute, dacă vreți să ne împărtășiți reflexiile dumneavoastră sau dacă vreți să mai adăugați ceva ce n-ați putut să ne spuneți înainte. Saskia, ai cuvântul și apoi o să încheiem cu Tete. Eu aș vrea să vă împărtășesc două reflexii. Atât Tete cât și Sergio au arătat foarte bine că dacă vrem să existe dezvoltare, atunci trebuie să existe venituri și locuri de muncă care sunt generate de activitățile miniere și, în plus, drepturile omului trebuie să fie respectate. De asemenea, mediul de afaceri trebuie să fie unul oportun și statul de drept. Însă l-am ascultat și pe ce spun și ce spune comisarul. El s-a gândit și la uh, acest lanț de furnizare responsabil, dar toate aceste măsuri nu sunt suficiente, va trebui să mergem și mai departe. Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe și să se gândească la politicile sale de investiții și de comerț și de specula care există în aceste um, sectoare, pentru că e nevoie de um, mai, să existe mai mult respect față de drepturile omului și față de mediu și sper că Tete va putea să ne spună mai multe despre ce și-ar doi el să fac Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de aceste parteneriate voluntare. Pentru ca industria extracției miniere să se modifice. Știu că am mai pomenit acest lucru. În 2001, grupul de la Banca Mondială a uh, um, Mă zis, Banca Mondială a creat un grup de reflexii care a fost activ timp de 2 ani de zile, au redactat rapoarte, au făcut vizite, au discutat cu foarte mulți membri ai guvernelor, ai companiilor, ai ONG-urilor și la sfârșitul acestei perioade au făcut o listă cu obiective finale și cred că aceste obiective finale uh, sunt exact cele pe care ar trebui să ne le fixăm și nou. Sunt trei obiective. Să se acorde mai mult uh, um, loc societății civile pentru că aceasta să aibă un, un um, rol de mediator de jucat între guverne și industria extractivă, să se ușureze sărăcia uh, prin dezvoltare și să se lupte pe Uh, pentru apărarea drepturilor omului, astfel încât să mm, ca industria extractivă să fie folosită pentru uh, um, mai multă bunăstare. Aceste obiective sunt vechi de 10 ani, dar încă sunt actuale. Eu cred că trebuie să fim realiști. E foarte adevărat ce spune domnul comisar de Hucht. Dar dacă vă uitați într-o țară precum uh, Republica Centrafricană, unde în continuare are loc un război, care este uh, realitatea de care plecați? Sau în um, estul Republicii Democrate Congo, de la ce realitate pleci? Există foarte mulți oameni care își riscă viața acolo pentru a permite respectarea statului de drept și a, stat, a drepturilor omului și aceste persoane sunt neglijate. Și am să închei aici spunând că ar trebui să putem să îndeplinim obiectivele pe care grupul de la Banca Mondială le-a fixat în urmă cu 10 ani. Mulțumim, Tete, că ai rămas uh, um, în legătură cu noi, singur, în această sală din Ghana. Poți acum să ne împărtășești reflexiile tale timp de două minute? Ok, thank you, thank you very much, madam. Um, just two quick points uh, to, to, to say.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 Vă mulțumim. O să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și apreciem uh, mult uh, prezența dumneavoastră. Îmi cer scuze, Sergio, e foarte nedrept din partea mea, dar nu vă mai pot uh, da cuvântul. Vom, avem aici, vom avea un schimb aici, la podium. Vă mulțumesc tuturor. Cred că merită aplauzele noastre. Mulțumesc. I'll invite I'll invite Anne-Françoise Melois, Deputy Head of Unit. Și o invit pe Anne-Françoise Melois, care este um, reprezentanta DigiMarkt, uh, unitatea 3, și Roberto Ridolfi, care este director pentru creștere și dezvoltare durabilă pentru Direcția Generală Cooperare și Dezvoltare din Comisia Europeană. Uh, am aici câteva locuri uh, goale lângă mine pentru dumneavoastră okay uh, uh, if, if, if the presentation has to be done from another spot that is fine. Și dacă prezentarea trebuie făcută de altundeva, sigur că accept și asta. Bine ați venit. Vă rog să vă așezați. Și trebuie să ne mișcăm rapid pentru că eu să știți că respect timpul, deci avem 25 de minute până se încheie această reuniune. Și când spun 25, vorbesc serios. Doamna Anne-Françoise Melo nu este aici, ci este uh, în partea cealaltă a sălii la calculator. Are o prezentare PowerPoint pe care o veți vedea pe ecrane și îi dau cuvântul pentru a-și ține prezentarea și e vina mea, dar va trebui să fiu foarte strictă cu timpul de intervenție. Uh, bonjour, mesdames et messieurs. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc, uh, doamna raportor, pentru invitația dumneavoastră, pentru a discuta în această dimineață la comisia dumneavoastră modalitatea de a avea practici comerciale mai responsabile, mai ales din perspectiva rapoartelor și a transparenței firmelor. O să mă opresc la două noi obligații pentru firme. În primul rând, acest faimos sistem de country by country reporting, deci raportarea țară cu țară, principiu adoptat în luna iunie a acestui an. E vorba de un capitol din noua directivă contabilă. Voi reveni la ea mai încolo. Textul deci este adoptat, iar a doua obligație despre care vă voi vorbi se găsește încă în stadiul de propunere la comisie. Textul respectiv se dezbate chiar și aici, în sânul Parlamentului, dar și la Consiliu. Este vorba de raportarea informațiilor extra-financiare, non-financial informații, information, de către firme și întreprinderi. Deci, ce este această raportare țară cu țară? Ce obiectiv urmărim? Dorim o responsabilizare accentuată a guvernelor și a întreprinderilor care exploatează resurse naturale, inclusiv păduri virgine. Dorim ca acestea să fie mai responsabile în modul în care exploatează resursele respective. De ce? Pentru a putea să oferim comunităților din aceste țări bogate în resurse, o idee clară despre sumele care uh, sunt plătite de aceste companii multinaționale la bugetul țărilor lor, ca să se vadă dacă există o compensare adecvată a utilizării resurselor respective, adică sumele în joc acoperă ele o utilizare bună, adecvată a resurselor și să vedem, de asemenea, dacă toate contractele care au fost încheiate între guverne și companiile respective aduc într-adevăr ceva în plus, ceva pozitiv comunităților respective, populației locale. Cum vrem să facem asta, să îmbunătățim situația, această nouă obligație conținută în directiva contabilă obligă marile firme și companii. Ce înseamnă asta? Adică cele care au o cifră de afaceri de mai mult de 40 de milioane și un profit de mai bine de 20 de milioane și care au uh, mai mult de 250 de angajați și societăți de asemenea cotate la bursă, indiferent de numărul de angajați, chiar și țări din Uh, societăți din țări terțe, deci cotate pe piețele europene, dar care nu au sediu în Europa. Toate aceste societăți intră în domeniul de aplicare al directivei. E vorba de societăți, de firme, companii care acționează în exploatarea resurselor naturale, păduri virgine, gaz, mine, petrol. Iar aceste păduri virgine sunt foarte importante pentru că aici, practic, să mergem mai departe decât uh, Uh, legislație americană, mă refer la legea Dodd-Frank, care nu vizează decât gazul, petrolul și minele. Ce se cere acestor companii și firme să publice în fiecare an un raport, un raport separat, în care să ne spună care sunt sumele efectiv plătite guvernului sau guvernelor din fiecare țară în care ele acționează, operează și cu care au semnat contracte. Ce înseamnă plata respective? Sume de mai mult de 100.000 de de euro mai, și inclusiv sume în natură. Raportul respectiv este public, el este publicat la Registrul Comerțului și poate oricine să-l consulte. De asemenea, se cere un total pentru fiecare țară, dar și uh, per proiect după câte știți, ce înseamnă proiect a suscitat foarte multe controverse și am avut dezbateri. Acum proiectul înseamnă toate activitățile și operațiunile acoperite de un anumit contract. Deci li se cere acestor companii să spună toate dividendele și toate taxele și tot ce percep ele în cadrul acestor operațiuni. Nu intru în detalii. În orice caz, această directivă se înscrie într-un cadru și un context internaționale. Așa cum știți și cum am spus-o și eu, și americanii au propria lor uh, legislație, secțiunea 404 din Dodd-Frank Act. Poate că unii dintre dumneavoastră știți că a existat o hotărâre de justiție în sensul că uh, Comisia Europeană ar fi interpretat uh, greșit uh, această lege Dodd-Frank. Unii în Statele Unite și-ar și-ar dori ca numai ECC să primească ce să primească um, aceste informații. Asta nu ne vizează pe noi direct, Însă se va pune întrebarea ce se va întâmpla atunci când noi vom avea propriile clauze echivalente, pentru că în directive există un mecanism care permite firmelor europene care deja publică un raport țară cu țară conform normelor echivalente, considerate echivalente în țările respective și dacă ele o fac, atunci nu trebuie să mai facă încă un raport. Dar dacă sistemul american se va schimba în acest sens, va trebui și noi să urmăm această cale și să vedem exact cum vom modifica această clauză de echivalență. Trebuie știut că aveam deja un sistem numit Extractive Industries Transparency Initiative, un sistem cu caracter voluntar, adică țările gazdă intrau în acest sistem și ele trebuiau să oblige firmele prezente pe teritoriul lor să dea o serie de informații. Dar uh, țările respective nu erau obligate să semneze și să intre în astfel de sistem. Deci, e ceva diferit cumva de obligația de raportare pe care noi o preconizăm aici. Ce se întâmplă cu calendarul? V-am spus că această obligație de raportare face parte dintre modificările aduse directivei contabile. Uh, adoptată în iunie și intrată în vigoare în luna iulie a acestui an. Statele membre au dispoziție 2 ani pentru a transpune textul în legislația lor națională, adică până în iulie 2015 și începând din anul 2016 ă, statele încep să aibă noi obligații iar reviziunea, revizuirea, mă scuzați, uh, poate să aibă loc uh, la trei ani după 2015, adică în 2018. În acel moment vom evalua problema sau problemele legate de domeniul de aplicare până Acum nu am dorit decât să includem societățile din industria extractivă, dar de ce nu am putea să-i cuprindem aici și pe cei din domeniul telecomunicațiilor, al construcțiilor și așa mai departe. Și vom vedea asta și în funcție de evoluțiile de pe plan internațional. V-am spus că în Statele Unite nu știm cum va evolua situația și deci cam așa stăm acum. Acum, a doua obligație despre care aș dori să vă vorbesc și care încă este o propunere numai, se referă la raportarea datelor nefinanciare, informațiile financiare. Avem deja în directiva contabilă actuală un text Uh, în acest sens este foarte neeficient. Mai puțin de 10% dintre societăți publică date legate de acțiunile lor uh, sociale sau de mediu, date în care nu pot fi comparate ușor și nu pot fi exploatate. Ne dăm seama de asemenea că multe state membre au mers încă și mai departe decât ce se preconizează în text, introducând cerințe încă și mai aspre, mai stricte decât directiva noastră, mă refer la țări cum ar fi Suedia, Danemarca, Franța Spania, de exemplu. Din toate aceste motive, am hotărât că este oportun să modificăm această legislație pentru a obliga marile firme să dea dovadă de transparență în ceea ce privește uh, acțiunile sociale și de impact asupra mediului. Deci le vom cere raportelor de gestiune să ne dea informații, în primul rând, de ce privește politicile pe care ele le pun în aplicare, apoi riscurile aferente și apoi rezultatele obținute în cazul acestor măsuri și operațiuni în cinci domenii. Mediul, domeniul social și inclusiv tot ce înseamnă personalul și resursele umane, apoi drepturile umane, lupta împotriva corupției și, în sfârșit, al cincea element, uh, pentru întreprinderile de la bursă numai, diversitatea din sânul um, Consiliului de Administrație nu e vorba numai de o diversitate de gen, ci și chiar de naționalitate, de profil și așa mai departe. Trebuie să înțelegeți de asemenea că nu e vorba aici de o obligație de a respecta o anumită politică, ci pur și simplu vrem să determinăm uh, aceste firme și societăți să-și pună întrebări legate de aceste uh, aspecte. Iată deci raportarea respectivă. Bineînțeles că suntem conștienți de ce ar putea reprezenta asta ca și povară administrativă suplimentară pe umerii societăților. Ne aflăm uh, în criză sau poate ne pregătim să ieșim din criză. În orice caz, situația nu este simplă, de aceea propunerea aceasta nu se va aplica decât celor firme foarte, foarte mari. Deci o nouă categorie este introdusă aici, cele care, societăți care au mai mult de 500 de angajați, deci cam 18.000. Vorbim aici și de firme sau societăți cu sediul în Europa, dar și altele străine care totuși sunt cotate pe piețele europene și cât privește și raportarea țară cu țară, ne legăm și de acest aspect, dar și directiva transparență, care vizează încă o dată firmele cotate la bursă pe piețele europene. În orice caz, ca și povara administrativă, ne dorim, bineînțeles, o abordare flexibilă și dacă societățile respective consideră că nu au de ce să conducă politici în acest domeniu, nu le putem obliga. Pe de altă parte, nu le cerem un uh, raport de responsabilitate corporată complet. Uneori avem de-a face cu rapoarte de sute de pagini pline de imagini și de detalii. Nu asta dorim noi. Pur și simplu dorim să existe informații pe cele cinci capitole pe care le-am menționat, politici, riscuri și rezultate. Deci numai informații cât se poate de pertinente și de concrete ca să înțelegem cum uh, se prezintă activitatea acestor societăți. Aceste societăți, aceste firme pot să își întocmească rapoartele cum doresc, fie pe bază națională, unele state membre au un cadru în acest sens, sau chiar internațional, inserându-se din OCDE sau din Global Reporting Initiative, de exemplu, GRI. Iată, ajung la ultima planșă din prezentarea mea. După cum vă spuneam, această propunere a fost prezentată în luna aprilie. Ca intrare în vigoare, probabil că nu se va întâmpla asta până la sfârșitul acestui an, depinde și ce se întâmplă la Consiliu, însă probabil că, vă spuneam, o primă aplicare de către societăți va uh, avea loc începând cu 2015. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Anne-François Melo. Da, deci acum ne găsim în fața unei săli pline, asta ne dorim. Este foarte clar, am înțeles ce ne-ați spus, am avut loc niște voturi înainte de vacanța de vară, în ce uh, privește directiva transparență. Acum trebuie să vedem ce se întâmplă cu punerea în aplicare. Am înțeles perfect ce ne-ați spus. După 10 ani de lobby din partea ONG-urilor, sunt totuși uimită de faptul că am ajuns totuși aici. Îi dau cuvântul lui uh, Sergio Bertolotti, el este reprezentant al DG Development de la Comisia Europeană. El va vorbi despre promovarea păcilor de afaceri responsabile prin politica de dezvoltare a UE și prin politica coer- de coerență pentru dezvoltare, care este cuvântul la modă, știți bine, în domeniul dezvoltării. Deci, coerență pentru dezvoltare. Sunteți ultimul vorbitor. Uh, și nu este vina <laughs> dumneavoastră absolut deloc, dar să știți că ne presează timpul. Vă mulțumesc. You, Madam Chair, honorable mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor. Mă bucur să particip la această dezbatere în a doua zi după ce mi-am preluat uh, îndatoririle, pentru că până sâmbătă am fost șef de delegație a Uniunii Europene în Uganda o țară care descoperă țiței și deci subiectul pe care îl dezbateți poate beneficia de o perspectivă proaspătă pe care vă aduc. Am început... Uh, bun, în primul rând, din punctul de vedere al Comisiei Europene, sectorul privat trebuie să fie forța care să conducă la dezvoltare, pentru că dacă nu, uh, nu mai există o relevanță a strategiilor noastre și a ajutorului pentru dezvoltare. Trebuie furnizat acces uh, oamenilor la apă, sănătate, energie, servicii financiare, comunicație, tehnologie, tehnologie de comunicație și așa mai departe. Toate se găsesc în comunicarea care a fost adoptată de Consiliu, Agenda pentru Schimbare. Și cred că acum trebuie să transpunem în realitate aceste lucruri Ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană dorește parteneriat cu sectorul privat pe două fronturi. În primul rând, trebuie făcute mai multe pentru a crea mediul ca, pentru ca sectorul privat să prospere în țările de dezvoltare și apoi prin promovarea unor noi forme de parteneriat cu sectorul privat pentru a susține creșterea, inclusiv creșterea ecologică, pentru a crea locuri de muncă, eh, ridicând oamenii din sărăcie. Datele privind eh, creșterea în țările în curs de dezvoltare 6, 8, 9, 10%. Da, e adevărat, uh, Africa de Est și multe alte țări um, sunt în creștere economică. Problema e că foarte adesea uh, creșterea este foarte uh, se bazează foarte mult pe capital. Deci țara devine mai bogată ca PIB dar uh, vulnerabilitatea oamenilor crește. Oamenii nu se îmbogățesc și asta e uh, mm. o problemă pe care trebuie să o confruntăm acum. Și tocmai de aceea e important nu doar ce vom face, ci și cum anume vom intra în parteneriat cu. Și cuvinte importante sunt transparența, de exemplu, cum putem încuraja companiile să um, promoveze transparența în sistem. Corupția a fost evocată, este un punct care apare din nou și din nou în dialogul politic cu țările în curs de dezvoltare. Corupția, sigur că este un joc uh, în care e nevoie de doi uh, jucători, nu poți să te corupți tu însuși. Uh, dacă cineva vrea să te corupă și tu ești coruptibil, atunci apare corupția și de asta e greu să eradicăm corupția prin politică. Apoi, uh, standarde pentru uh, afaceri responsabile și durabile. Să ne gândim aici la comerțul echitabil și la alte tipuri de um, măsuri pentru uh, echitate. De asemenea, politica noastră susține dimensiunea internațională a strategie Uniunii Europene pentru responsabilitate socială corporatistă, um, o politică um, transversală în comisie. În octombrie 2011 am adoptat o comunicare privind responsabilitatea uh, socială a întreprinderilor, spunând că toate companiile ar trebui să se uh, alinieze la aceste standarde și DG Mart se ocupă de punere în aplicare. Iar um, uh, Orientările globale în acest domeniu sunt voluntare, dar trebuie să ne asigurăm că ele sunt coerente cu legislația pe care o avem și să nu ne facem iluzii. În Africa, un continent pe care îl știu destul de bine în momentul de față, vedem că Uniunea Europeană promovează, de exemplu, schimbările climatice Uh, lupta împotriva schimbărilor climatice, dar uh, nu vedem rezultatele și același lucru se aplică și la responsabilitatea socială a întreprinderilor. Încercăm să promovăm abordarea noastră transparentă, dar cât mai multe, tot mai multe țări din Africa se întorc pur și simplu cu spatele către noi și cu fața către China. Spun, de ce să ne obosim să dialogăm cu voi dacă sunteți atât de mulți și de netransparenți? Și de aceea trebuie să intrăm în uh, dezbatere cu privire la guvernele și la elitele din țări. Și trebuie să luăm în considerare faptul că nu suntem singurul actor în zonă. Deci, trebuie să facem presiuni pentru a găsi soluții globale. E un punct important în strategia noastră. Noi promovăm o uh, agenda pentru condiții decente de lucru și ratificarea standardelor uh, globale de muncă, ceea ce afectează nu doar responsabilitatea socială a întreprinderilor, ci și o mai mare responsabilitate față de lucrătorii din țările în curs de dezvoltare. Și apoi trebuie să trecem la, de la politică la implementare și vreau să subliniez că noi promovăm practici de afaceri responsabile în programele noastre de cooperare. Uh, în mai multe țări, includem în programele de cooperare acțiuni pentru a promova uh, practicile de afaceri uh, responsabile. Un exemplu, un program regional în zona asiatică, programul Switch Asia, Asia, care a început în 2007 și este extins acum la zona Africii și Mediteranei în țările în curs de dezvoltare, acompaniem eforturile naționale pentru a respecta în totalitate standardele de muncă și uh, pentru a uh, aduce sistemele uh, legislative și juridice uh, la nivelul necesar. Uh, de asemenea, pentru a consolida dialogul cu societatea civilă uh, a țărilor în care lucrăm, pentru că ei știu oamenii, ei știu care sunt practicile corupte pe care împreună vrem să le combatem. Vrem să promovăm standarde, inclusiv la sistemul politic al SAE, uh, și, de asemenea, ne, uh, suntem în uh, cadrul de negociere al Organizației Internaționale a Muncii și încercăm să Uh, susținem aplicarea tuturor uh, actelor în domeniu pentru, în ceea ce privește drepturile lucrătorilor. Și apoi, achizițiile publice, un domeniu uh, unde se duce cea mai aprigă luptă pentru transparență. Achizițiile publice, pentru că tot mai multe țări își îmbunătățesc um, rata propriilor venituri față de cheltuieli. Deci sunt din ce în ce mai puțin dependente de ajutor. Și de aceea ajutorul devine mult mai puțin relevant decât era în trecut. De aceea trebuie să intrăm într-un dialog politic mai aprofundat cu partenerii noștri, uh, pentru că cuvântul donator ar trebui să fie eliminat din vocabularul nostru politic. Suntem parteneri politici, parteneri de dezvoltare și parteneriatul este cheia. În cadrul parteneriatului trebuie să discutăm despre, uh, despre venituri și despre redevențele atât de importante în industriile extractive. Și am să închei, doamnă președinte. Există un potențial foarte mare pentru industriile extractive de Uh, dezvoltare și de creștere durabilă. Și sigur că aceste țări, societatea lor civilă și noi trebuie cu toții să facem eforturi pentru ca țările bogate în resurse naturale să nu fie uh, blestemate din acest punct. Și exemplul Ghanei este foarte clar în mintea mea. Susținerea uh, inițiative de transparență în industriile extractive este foarte importantă, dar ce ne facem când vedem că doar 10 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au subscris acestei strategii? Atunci întregul dialog uh, politic uh, eșuează. Nu mai avem prea mult de spus. Susținem procesul uh, Kimberley, care a scăzut uh, procentul de uh, comerț cu diamante uh, extrase uh, fără respectarea regulilor de la 15 la 1% și avem o comunicare din 2010 care pune accent pe transparență, mai ales importanța reportării uh, raportării de la țară la țară despre care s-a vorbit. Și vreau să închei spunând că lupta împotriva corupției una, uh, unul dintre elementele comune în toate delegațiile Uniunii Europene. Amintiți-vă, prin tratatul de la Lisabona, delegațiile sunt cele care conduc dialogul politic cu țările partenere. Deci lupta împotriva corupției și transparența uh, fac 95% din dialogul nostru uh, politic. Uh, sunt zone, anumite zone de interes uh, din uh, Africa, unde sunt conflicte, fără securitate, sigur că nu mai poți să pui în aplicare niciun fel de standard. Dar vreau să vă spun că abordarea pe proiecte prin care putem să susținem bunele practici are limitele ei și limitele um, sunt limitele capacității noastre de a-i lăsa pe partenerii noștri să discute despre propriile venituri. Uh, acestea vor înflori în, jumătate, în mai mult de jumate din Africa datorită noilor resurse care vor fi exploatate. Și aici trebuie <coughs> să veghem cu mare atenție în dialogul politic la 360 de grade, deci cu companiile europene, cu societatea civilă din țările partenere, cu toți actorii implicați, implicați din sectorul privat, din Europa și din țările partenere care se ocupă de aceste tranzacții. Nu este ușor și Comisia planifică prezentarea unei comunicăți cu privire la sectorul privat și dezvoltarea în anul viitor și în aceasta vrem să luăm în considerare și chestiunea transparenței și a bunelor practici, atât de importante pentru succesul nostru. Mulțumesc! Much. Now... Vă mulțumesc! nu pot să trag o concluzie. Este imposibil să tragi o concluzie după două ore și jumătate de audiere cu atât de multe lucruri care au fost spuse. Eu am încercat să dau cuvântul la cât mai multe persoane și puteți să dați vina pe mine pentru acest <laughs> lucru. Vreau să vă reamintesc că avem tratatul de la Lisabona și... Nu, îmi pare rău, îmi pare rău. Nu pot să vă mai dau cuvântul. Există două articole în tratatul de la Lisabona care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie tatuate pe brațele noastre. În primul rând, articolul 21, unde este vorba despre afaceri externe și dezvoltare și principalul uh, principala linie, principalul obiectiv al afacerilor externe ar trebui să fie eradicarea sărăciei. Și apoi următorul articol unde se spune că toate activitățile din domeniul afacerilor externe nu trebuie să se afle în calea acestui scop de um, eradicarea sărăciei. Și tocmai în acest context se vorbește despre coerență pentru dezvoltare. Deci avem legea de partea noastră, dar așa cum au spus și ratorii noștri de astăzi, asta nu înseamnă că avea legea de partea ta înseamnă că chiar uh, ți se conferă cu adevărat acest drept, ți se respectă acest drept. I-ați auzit pe uh, invitatul nostru care a spus clar că veniturile nu rămân nici în Ghana, nici în uh, Mali. Și domnul Ridolfi a încheiat uh, expunerea sa cu aceeași remarcă veniturile vor uh, crește exponențial în următorul deceniu în Africa, numai dacă avem această politică de dezvoltare coerentă. În caz contrar, aceste venituri vor fi doar schimbate la uh, bursa materiilor prime din Londra și ar fi păcat. Ca urmare a acestei audieri, va exista acest raport din propria inițiativă al Comisiei de Dezvoltare, care tocmai va vorbi despre promovarea dezvoltării prin uh, practici responsabile corporatiste în sectorul uh, extracțiilor miniere și a prelucrării uh, minereurilor. Și dacă doriți să contribuiți la acest raport, vă rog frumos să nu ezitați să-mi trimiteți e-mail-uri cu contribuția dumneavoastră. Da, poate că raportul meu va putea să fie prezentat în același timp cu inițiativa Comisiei și respectiva domnului comisar de Hucht. Multe alte lucruri pot să fie afirmate aici, dar nu am să o fac. Vă urez poftă bună. Sper că nu o să ezitați să mă contactați, să-mi trimiteți și uh, bunăvoința dumneavoastră și furia dumneavoastră și toate ideile dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos pentru prezența și vă mulțumesc și pentru organizarea acestei audieri.